Suntem cu toții de acord, vom avea uh, primele decizii. Așadar, dezbaterea astăzi până pe la 17.30. Uh, Dacă nu există obiecții, vă rog. Da, aș dori să propun nu să vină cineva, oricine, de la uh, misiunea diplomatică a Israelului uh, să discute cu noi. Trebuie să fie ambasadorul. Nu se poate să ni se trimită reprezentanții de la nivel uh, mai jos. E, no, eu, eh, mm, prima de a arriva a questo... Înainte de a discuta despre asta, aș fi vrut să clarificăm dacă în această după masă purtăm dezbaterea. Suntem de acord să discutăm astăzi la 17.30? Da. Așadar, se, așa rămâne și stabilit. Al doilea punct. Doamna înalt reprezentant, Ashton, nu este disponibilă. Suntem de acord să solicităm uh, președinției președinției COPS să trimită un uh, reprezentant în această după masă, bun, dar dacă toată lumea este de acord, rămâne stabilit așa. Așadar, mai trebuie să vină și cineva de la Consiliu, cineva de la reprezentanța Israelului la Uniunea Europeană. Colegul tocmai a spus că nu este... Eu am solicitat să fie ambasadorul și nu oricine altcineva. Deci să fie numai ambasadorul. Bun. Este vorba uh, de venirea ambasadorului. Domnule președinte, eu cred că este foarte corect dacă atunci când colegul nostru spune că nu trebuie să fie oricine de la reprezentanța Israelului, însă ar trebui să subliniem că trebuie să vină cineva de la uh, Reprezentanța Israelului și dacă nu poate ambasadorul, cred că ar trebui să fim dispuși să acceptăm și pe altcineva. Colegă Salafranca e poi lei. Domnul Salafranca, iar apoi ceilalți. Domnule președinte, cred că ar trebui să fie clar la ce nivel se pune problema aici, la un subiect atât de important și atât de grav trebuie să fie ambasadorul. Nu putem să discutăm cu oricine. Trebuie să fie cineva care într-adevăr reprezintă această țară. Dacă nu ambasadorul, atunci mai degrabă nimeni. Apoi, în ceea ce privește propunerea domnului Svoboda cu privire la Albania, suntem de acord să votăm mai târziu pentru ca situația să fie clară. cu privire la această tematică, doamna Kil Nielsen. Da, în ce privește întâlnirea cu ambasadorul, e adevărat, e foarte important să vină ambasadorul, având în vedere tot ce s-a întâmplat uh, în săptămânile dinaintea plecării misiunii uh, de delegație pentru Israel și Palestina și în urma presiunilor uh, exercitate de către ambasadorul Israelului, trebuie să avem un schimb cu el personal. Ultimo intervento su questo punto, l'onorevole Kreis. Domnul Kreiser Durfleck, ultimul pe această temă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și am fost membru al delegației care a mers în Israel. Am avut și o discuție cu ministrul adjunct de externe, Ayalon. Uh, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Uh, am și spus foarte clar că comportamentul ambasadorului uh, nu a fost uh, chiar cel uh, dezirabil în pregătirea delegației noastre. De aceea spun că trebuie să vină ambasadorul, pentru că trebuie să aflăm ce au de spus. Mă bucur că domnul Albertini nu este aici, pentru că trebuie discutat foarte clar ce s-a întâmplat înainte de delegația noastră. Um, am înțeles că înainte de um, schimbul de opinii cu domnul Motaki uh, are loc o mică recepție în care se servește vin. Nu cred că este ceva adecvat. Eh, Colegi, eu, per la verità davo pe scontato che la missione israeliana fosse rappresentata dall'ambasciatore. Sincer, eu porneam de la premisa că oricum va veni ambasadorul. Deci sunt de acord cu dumneavoastră. Așadar, 17.30 am prevăzut uh, că după vot, așadar, vom discuta despre uh, fâșia Gaza. Va, de, va veni președintele, îl invităm pe președintele COPS și pe ambasadorul Israelului. Toată lumea este de acord? Bun, atunci așa rămâne stabilit. Dacă nu există um, obiecții cu privire la uh, procesele verbale din 14 uh, aprilie și 4 mai. Totuși, vă rog. Să zic epaniliment to logo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am luat, uh, am cerut cuvântul pentru aprobarea proceselor verbale. Eu aș dori să iau cuvântul în legătură cu o propunere de procedură care a fost inițiată de mai multe ori am încercat să vă atrag atenția, poate că nu ați observat că vă doresc să iau cuvântul am fost întrebați dacă suntem de acord să votăm în ce privește Albania. Eu am cerut cuvântul în calitate de raportor. Eu nu am nimic împotriva amânării dezbaterii și a votului, pentru că așteptăm evoluția situației, bineînțeles. Însă nu am înțeles dacă această propunere de amânare a fost adoptată, pentru că trebuie să știu dacă trebuie să prezint Uh, raportul astăzi sau nu. Deci sunt în principiu de acord cu propunerea domnului uh, Svoboda cu privire la mânarea votului, în speranța că uh, situația va evolua în mod pozitiv. Însă aș dori să știu dacă trebuie sau nu să prezint raportul astăzi sau nu. Vă rog să mă informați. Inizieremo adesso il Inizieremo adesso il dibattito sull'Albania e quindi lei... Bun, da, vom, uh, vom putea purta dezbaterea despre Albania, ceea ce înseamnă că veți avea și ocazia să vă să faceți prezentarea, să puneți întrebări și așa mai departe. Vă mulțumesc! Așadar, cu aceasta am adoptat și procesele verbale din 14 aprilie și 4 mai. Trecem direct la propunerea de rezoluție referitoare la procesul de integrare europeană a Albaniei. Este cea de-a doua dezbatere. Astăzi vom discuta amendamentele. Avem 114 astfel de amendamente. Raportor este domnul Cuntis. Ne va face o prezentare, iar după masă vom avea votul pentru ca toate lucrurile să fie mai simple, raportorul împreună cu raportorul din umbră au elaborat nouă uh, amendamente de compromis, însă am să-i dau ocazia să mi le prezinte. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, nu intenționez să vorbesc prea mult despre textul rezoluției. De la primul schimb de opinii pe care l-am avut, am uh, dezbătut cu raportorii din umbră din partea celorlalte grupuri politice și am uh, a avut o cooperare foarte fructuoasă, aș dori să le mulțumesc colegilor, ceea ce ne-a permis să ajungem la uh, aceste amendamente de uh, compromis, aceste nouă amendamente, care ne-au permis să uh, compilăm amendamentele și să reducem numărul lor. Aceste amendamente de compromis și faptul că am reușit să ajungem la ele demonstrează că suntem de uh, acord pe chestiunile de fond și acest lucru se va vedea și când vom vota, cred, sper eu. Uh, până la urmă putem spune că există foarte puține uh, poziții divergente. Eu aș dori acum să mă refer la două sau trei aspecte divergente în legătură cu situația actuală și la care s-a făcut aluzie și înainte un element foarte important din raportul meu și care este important și din perspectiva aderării Albaniei la Uniunea Europeană, este depășirea blocajului politic actual. Am făcut o propunere de compromis care mie mi se pare foarte bună. Situația evoluează în um, Albania, chiar în prezent. Uh, opoziția s-a reîntors în Parlament, însă încă așteptăm rezultatele politicele și uh, așteptăm uh, concluziile politice în urma alegerilor care au avut loc deja de o lună. Și sperăm că albanezii vor reuși să depășească această fază de criză, de blocaj, însă putem spune că, în ciuda faptului că opoziția s-a reîntors în Parlament, uh, situația de blocaj persistă. Persistă tensiunile, conflictele și situația politică este încă fragilă. Iată primul aspect pe care doream să vi-l uh, supun atenției. Al doilea se referă la problema liberalizării vizelor. Din câte am înțeles, în 27 mai Comisia a adoptat o propunere și are intenția să facă o nouă propunere pozitivă pentru Albania și pentru Bosnia-Herzegovina și dacă așa se va proceda și sper că așa va fi, trebuie să salutăm această inițiativă a Comisiei și cred că în raportul nostru, raportul Comisiei noastre, ar trebui să subliniem că suntem de acord cu acest principiu conform căruia cetățenii albanezi ar trebui să se bucure de dreptul la uh, liberă circulație și aceasta în ciuda uh, situației politice uh, de criză la care mă refeream înainte. În legătură cu celelalte amendamente, nu aș dori să vă repesc prea multă atenție. Am ajuns la aceste amendamente de compromis, pe care le vom dezbate în continuare cu siguranță, însă pentru a conchide aș spune că eu cred că în raportul nostru ar trebui să lăsăm deschisă perspectiva de aderare pentru toate țările din Balcani. Trebuie să stimulăm astfel aceste țări să uh, înfăptuiască reforme pentru cetățenii uh, din statele respective și pentru pacea și securitatea regiunii. Iată care este orientarea principală a raportului meu, dar și uh, linia pe care urmează propunerile de compromis. Aș dori să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și secretariatului comisiei noastre. Vă mulțumesc! Grazie. Allora, i relatori sono... Mulțumesc foarte mult! domnii Bac, Svoboda, raportorii fictivi au acum cuvântul. Doamna Pac. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o discuție interesantă și de succes uh, cu domnul raportor. Am ajuns și la amendamente de compromis. Între timp, uh, nu sunt de acord cu unul dintre aceste amendamente de compromis, dar to pe toate celelalte le voi, le voi susține. Cred că um, am putut să dăm și mai multă importanță uh, problemei educației prin două amendamente, pentru că um, este un aspect foarte important în această regiune Uh, foarte important este însă ca aceste țări să poată participa la programele noastre de educație. Însă pentru asta este nevoie de agenții la nivel național care să poată negocia acest lucru. Deci cred că o stimulare în acest raport și o impulsionare a acestui uh, aspect este important. Raportul, așa cum este el acum, nu se va modifica în mod semnificativ uh, chiar dacă se ajunge la, o, la un acord în Albania. Maxim ar trebui să eliminăm un, amenda, un uh, aliniat care descrie o situație uh, reală care se va fi schimbat. Cred că ar trebui să ne uităm la fapte și să nu uh, avem un alt comportament față de Albania, uh, față de cum avem uh, un comportament față de alte state membre. Uh, Cunosc Albania de foarte mult timp. Când unul Berisha era la... Îl cunosc și când era la guvernare și când era la opozi... când era în opoziție. Ehm, și de fiecare dată când s-a comportat cum nu trebuia să se comporte, ehm, l-am criticat ehm, deschis. Nu pot spune că am fost, că i-am luat partea vreodată. Am fost întotdeauna imparțială. Însă, acum în Albania există o lege electorală care a fost uh, adoptată acum doi ani și a fost sprijinată atât de guvernare cât și de opoziție. Este o lege electorală pe care se bazează care a avut loc. A fost prim, au fost primele alegeri care uh, au corespuns cât de cât standardelor europene. Au, fost primele alegeri care au făcut acest lucru. După aceste alegeri, chiar și observatorii socialiști uh, nu au obiectat. Obiecțiile împotriva acestor alegeri au venit numai după ce s-a creat guvernul dintr-un alt partid socialist cu Partidul Democrat în calitate de persoane din exterior, mi s-a părut extraordinar faptul că într-o țară precum Albania, care nu are o democrație de atât de mult timp, este posibil să se găsească doi poli opuși care să găsească un drum comun către Uniunea Europeană. Eu, la, în acel moment, am salutat această coaliție, dar uh, socialiștii deci opoziția au uh, refuzat să meargă în Parlament, uh, au contestat aceste alegeri, ba chiar au făcut uh, grevă foamei. La un moment dat s-au întors în Parlament pentru că își pierdeau mandatele. Dar trebuie să ne întrebăm de ce. Dacă opoziția constată erori uh, în modul în care s-au desfășurat, desfășurat alegerile trebuie să se ducă la biroul electoral sau la Curtea Constituțională, dar nu poate să se aștepte din partea uh, guvernului sau din partea Parlamentului să deschidă urnele de vot. Așa ceva nu există. Noi nici nu trebuie să susținem așa ceva, pentru că trebuie să fie respectată legea, Constituția și dacă există un caz sau mai multe cazuri pe, pe care vor să le aducă în instanță acum după alegeri, să le aducă în instanță, dar este singurul lucru, după părerea mea, care ar fi corect să fie făcut. Nu aș vrea ca noi să sprijinim ceva în, aceast, în acest Parlament care contrazice toate obiceiurile și toate legile din, toate ce, din orice altă țară. Nu putem să sprijinim o țară în încălcarea Constituției, propriei Constituții. Trebuie să existe, și asta este singurul mod în care putem să-i sprijinim, căi pentru viitor, pentru ca guvernul și opoziția să poată să modifice legislația actuală pentru alegerile următoare. Dar până atunci trebuie să vedem faptele. Și ele sunt așa cum vi le-am descris. De aceea am să rog pe toți colegii să facă tot ce pot pentru a convinge partidele de la fața locului pentru ca eventual să se creeze o nouă lege pentru viitor, dar să nu se uh, meargă înspre trecut și să se uh, dorească modificări uh, oarecum retroactive. Și este de asemenea foarte important ca toată lumea să fie prezentă în Parlament, pentru că dacă nu, nu se pot adopta legi foarte importante. Mulțumesc, domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru raport și pentru munca depusă. Sunt de acord cu doamna Pac. La majoritatea punctelor nu se va schimba mare lucru. Este vorba de critici, dar și um, propuneri, propuneri pe care le facem noi Albaniei. Um, bineînțeles, Albania face oare, oarecare progrese, dar vrem să avem mai multe progrese. Vrem să putem să liberalizăm regimul vizelor, să, vrem să se parcurgă pașii necesari pentru integrarea europeană. Tocmai pentru că ne interesează progresul Albaniei, cred că este important că am ajuns la un uh, consens. Și mi se pare important și faptul că raportorul este de acord să uh, amânăm votul. Dar important este totuși să votăm. Din câte știu, în iulie uh, era termenul pentru vot în plen, este cel mai uh, târziu termen cu putință, oricum ar evolua lucrurile. Sunt de acord cu ultimele lucruri spuse de, de către doamna Pac, uh, dar nu aș vrea să arunc vina pe cineva. Nu este vina nimănui. Există un guvern uh, ales în mod uh, legal și legitim. Rezultatele alegerilor nu pot fi schimbate, însă există posibilități de îmbunătățire a legislației electorale. Iar acum este vorba numai de pașii necesari pentru a putea efectua aceste îmbunătățiri. Au avut loc uh, și aici uh, discuții. Uh, noi ca, și noi ca partid mm, ca, ca partide europene am discutat cu partidele de la fața locului și am făcut unele uh, propuneri, am discutat și cu domnul Berisha, unele lucruri le-am obținut, și anume crearea unei comisii speciale în Parlament în care opoziția să aibă majoritatea și să numească președintele, însă nu s-a stabilit procedura pentru mandatul acestei comisii. Eu sper că se va ajunge la un acord. Dar trebuie spus clar că nu este vorba de o modificare a rezultatului alegerilor, ci este vorba de modificări um, viitoare ale legislației electorale. Cred că noi cu toții, care am urmărit evoluția Albaniei de-a lungul timpului, suntem, am observat că nu s-a ajuns la acest consens, chiar dacă recunoaștem că alegerile, ultimele alegeri în Albania au evoluat uh, și s-au desfășurat mai bine decât uh, cele anterioare. Încă o dată, mulțumesc domnului raportor, pentru disponibilitatea sa de a amâna votul. Cel mai târziu termen pentru vot în plen ar fi iulie. Noi sperăm că până atunci se va fi găsit uh, un, un acord la nivel național. Ne bucurăm că cei din opoziție s-au întors în Parlament, că lucrează în Parlament, dar mai este nevoie de acest ultim pas pentru că Următorul uh, pas ar fi liberalizarea vizelor, mm, care ar urma să aibă loc în uh, toamnă și, mm, iată, o, un acord la nivel național uh, ne-ar face să dăm cu conștiința mai, să acordăm cu conștiința mai curată această liberalizare. Mulțumesc, domnule Svoboda. Domnul Sargentini. Și apoi doamna Cacin. Să beginnen bij het positieve nieuws. De opoziție is weer terug. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucur și eu de faptul că opoziția s-a întors la Parlament, Comisia Europeană a vorbit despre liberalizarea vizelor. Iată, doar vești spune și cred că ar trebui să ne bucurăm și noi. Faptul că încă persistă tensiuni în Albania și că delegația Parlamentului European a mers uh, în această uh, țară pentru o misiune de aprofundare a păcii, ar putea să o numi așa, este foarte bun. Și de aceea cred că ar trebui să așteptăm ca situația să evolueze și să amânăm votul. Însă, cred că ar fi bine să votăm înainte de vacanța de vară, astfel încât să putem uh, transmite mesajul potrivit poporului albanez, respectiv că cel puțin la toamnă vor putea să călătorească uh, fără obstacole. Aș dori să mă refer la un amendament de compromis. A făcut o nouă propunere de către domnul raportor la a, numărul 18, fotoarea 18 este amendamentul 5, uh, cu care Verzii nu sunt de acord. Vorbește despre importanța uh, egalității între noi, toate minoritățile lingvistice și pentru noi această formulare intră în contradicție cu uh, urmarea, respectiv autodeterminarea liberă. Eu ar trebui, de exemplu, să spun din ce uh, context provin, din ce minoritate lingvistică sau etnică provin. Vă rog să vă uitați la acest alineat și uh, am înțeles că vom avea mai mult timp la dispoziție pentru că nu votăm în această dupămasă, însă vă rog să citiți cu atenție această formulare și sper că majoritatea ne va sprijini. În fine, m-am felul în care raportorul a procedat mi s-a părut foarte bun. Amendamentele din de compromis sunt toate excelente. Vă mulțumesc. În numele ALDE, domnul Cacin are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord și eu cu colegii care consideră că astăzi nu ar fi bine să votăm. Însă, cred că ar trebui să dezbatem după ce delegația Parlamentului European se va întoarce. Cred că n-ar fi bine să avem o dezbatere pentru că toată lumea se așteaptă ca situația să evolueze în mod pozitiv și uh, trebuie să dezbatem în consecință după ce delegația se va întoarce. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor și pentru propunerea sa de rezoluție foarte bună uh, referitoare la cererea de uh, integrare a Albaniei. Mă bucur de faptul că s-a reluat uh, dialogul între partidele de opoziție și putere și că în 20 mai a sfârșit această uh, grevă de 90 de zile. Uh, Comisia Europeană și domnul comisar Füle au avut, uh, fără îndoială, un rol foarte important în efortul de a pune capăt acestui uh, an de criză politică în Albania acest uh, conflict uh, politic nu a fost total rezolvat uh, și de aici nevoia de a încuraja dialogul și implicarea tuturor părților implicate în procesul politic și angajamentul Uniunii Europene în regiune. Aș dori să vă reamintesc că fără dialog și fără o implicare totală a tuturor forțelor politice uh, din această țară și care sunt reprezentate în Parlament, Albania nu are cum să facă progrese importante în calea spre aderarea spre Uniunea Europeană și cred că dialogul ar trebui susținut democrația albaneză trebuie să demonstreze poporului său și partenerilor europeni că poate să depășească obstacole politice majore. Toate partidele politice din Albania trebuie să lase deoparte diferențele și, într-o atmosferă democratică, să găsească o soluție la conflictul actual. Doar a, atunci procesul de integrare va, va putea continua. Acest lucru ar trebui să se întâmple în curând și să ne asigure că instituțiile statului albanez uh, își pot continua activitatea în mod adecvat. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, grație, colega. Foarte bine, mulțumesc, uh, domnule Cacin. Mai avem cinci uh, colegi care au cerut cuvântul. Vă rog foarte pe scurt. Uh, colegul Severin acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că pe noi ce ne preocupă în legătură cu acest raport pe care îl discutăm astăzi este integrarea Albaniei în Uniunea Europeană. Este un obiectiv major pentru Albania, dar și pentru noi. Însă, cred că ar trebui să fim foarte clari în ceea ce privește angajamentul nostru și care sunt condițiile uh, cu care venim noi. Decizia salutară de a amâna votul nu este o chestiune de procedură și colegii din Albania care ne urmăresc activitatea trebuie să înțeleagă că este o decizie politică. Transmitem un mesaj politic tiranei respectiv, atâta timp cât uh, actorii politici din această țară nu vor avea un dialog uh, constructiv, pozitiv, rațional, atunci perspectivele uh, europene ale acestei țări sunt periclitate. Nu cred că ar trebui să Um, să acționăm și să uh, interpretăm hotărârile uh, tribunalelor. Însă trebuie să spunem că de-a lungul anilor alegerile din Albania sunt uh, urmate de același tip de criză, care demonstrează că sistemul democratic din această țară nu funcționează cum trebuie. Și cred că suntem într-un moment de răscruce în care nu chestiunile procedurale sunt importante. Cred că ce e important e faptul că partidele politice din Albania nu reușesc să rezolve singure această criză. Și e o preocupare foarte mare pentru noi și cred că toți cei din Albania trebuie să înțeleagă că atâta timp cât uh, nu vor reuși să rezolve, să soluționeze această criză pe plan intern, nu au cum să aibă relații bune sau perspective bune de relații cu noi. Și în fine, domnule președinte, nu cred că ar trebui să ne sfiim Uh, și să spunem că democrația noastră parlamentară nu a fost performantă. Nu, putem spune foarte pe scurt acum și foarte clar că uh, reprezentanții Partidului Socialist, Socialist uh, sunt acum în Parlament doar în urma uh, intervenției noastre multipartinice și a intervenției de diplomației Parlamentului European. Faptul că iarăși s-a curmat această grevă a foamei e rezultatul intervenției uh, Parlamentului și a european și a diplomației noastre. Faptul că există un astfel de dialog în Albania e tot o consecință a activității noastre diplomatice și vom menține implicarea noastră pentru a înlesni, uh, sperăm, adoptarea unei soluții. Dacă nu se ajunge la o astfel de soluție, trebuie să fim foarte clari reluăm totul, inclusiv uh, negocierea cu privire la acordul de asociere și uh, liberalizarea vizelor. Cred că ar trebui să fie un mesaj foarte clar transmis Iranei pentru ca albanezii să înțeleagă că, până la urmă, viitorul țărilor și relația cu Uniunea Europeană se află în mâinile lor. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Taler, acum. Grație, prezidente. Spoštovani kolegi, Albania e, pe moi mneniu, les skrajni primer. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Albania este un exemplu uh, extrem uh, al unui fenomen care este de fapt uh, caracteristic tinerelor democrații care s-au creat uh, acum 20 de ani. Ce este tipic aici? Mai exact faptul că politicienii se exclud reciproc. Cei de la guvernare și cei din opoziție nu văd Uh, democrația parlamentară ca pe un mecanism pentru soluționarea constructivă a problemelor, ci există lupte și confruntări. Uh, într-o serie întreagă de state se întâmplă acest lucru. De aceea nu pot decât să sprijin angajamentul nostru, atât la nivelul uh, democrației parlamentare despre care vorbea domnul Severin, dar și uh, la nivelul menționat de către domnul comisar Fule. Politica noastră trebuie să contribuie la evoluția acestor democrații. Uh, trebuie să ducă la dispariția acestor uh, animozități, la, acest, la dispariția aceste, acestor situații în care imediat după alegeri întotdeauna există astfel de situații. Pentru că dacă nu, vom continua așa timp de decenii. Eu sunt de acord uh, cu amânarea votului pentru că trimitem un mesaj foarte clar tiranei cu privire la așteptările noastre și anume ne așteptăm la o soluție constructivă și la dezvoltarea unei democrații parlamentare autentice. Iar acest lucru va duce și la liberalizarea vizelor. Iar acest lucru va fi, bineînțeles, în sprijinul populației albaneze. Σήμερα η κατάσταση στην Αλβανία είναι ακόμα πολύ κρίσιμη. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Copa. Situația din Albania este încă foarte gravă astăzi și acest deficit democratic pe care îl observăm în această țară ne demonstrează că în cazul Albaniei ne-am bucurat uh, mult prea repede de evoluția situației și ne-am culcat întrucâtva pe lauri. Până la urmă, rolul uh, Parlamentului European și inițiativele Uniunii Europene au dat roade, pentru că în urmă cu două săptămâni, să nu uităm, uh, situația părea pur și simplu catastrofică și am fi putut să asistăm chiar la ciocniri violente. Raportul domnului Ciuntis prezintă foarte bine situația din Albania, la fel ca și măsurile care ar trebui să fie adoptate. Amânarea votului transmite, cred eu, un mesaj uh, care ar trebui să fie bine înțeles de către albanezi. Cred că trebuie să explicăm albanezilor că cele două mari partide din Albania sunt în parte vinovate de uh, situația în care se află această țară. Nimeni nu este complet uh, nevinovat și cred că toată lumea trebuie să uh, facă eforturi pentru ca țara să se întoarcă la o situație stabilă. În ce privește liberalizarea vizelor, trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu sunt cei care uh, suferă de pe urma lipsei de uh, activitate din partea uh, sau de intervenție din partea reprezentanților politici și cred că este foarte important ca liberalizarea vizelor să se facă cât mai repede. Vă mulțumesc. Domnul Doamna Madlen, domnul Madlener, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb câteodată ce parlament este acesta? Oare e un parlament care vrea să-i ajute pe cetățeni, vrea să îmbunătățească viața în Europa? Vorbim despre una dintre țările cele mai corupte din Europa, o țară în care criminalitatea organizată este în floare, e aproape un stat mafiot. Și în același timp vorbim despre liberalizarea vizelor, care, bineînțeles, ar duce la o răspândire mai uh, ușoară a criminalilor în toate țările europene. Albania, în plus, este o țară islamistă. Islamul nu este doar o credință, este o ideologie. Și uh, riscăm să provocăm foarte multe probleme în Europa. Eu, sincer să fiu, nu prea știu despre ce vorbim. Chiar vrem să atragem în Europa țări sărace și corupte? Vrem ca cetățenii să fie victime ale deciziilor luate în Parlamentul European? Eu unul nu înțeleg despre ce vorbim aici. Vă mulțumesc! Ultima intervenție, doamna uh, Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe raportor pentru raportul uh, întocmit, care acoperă toate aspectele legate de progresul democrației în Albania. Domnule președinte, de 20 de ani urmăresc uh, evoluția Albaniei. Situația în această țară este foarte specială din cauza prezenței clanurilor și din cauza divergențelor dintre nord și sud. Însă am mai asistat la astfel de reacții ale opoziției. Nu e prima dată când opoziția părăsește Parlamentul în Albania. Cred că cetățenii albanezi trebuie să hotărască cine este responsabil. Noi trebuie să amânăm votul, să ascultăm delegația din Albania și să dăm de înțeles că, din punctul nostru de vedere, chestiunea vizelor nu se va rezolva decât după ce se va democratiza țara și după ce lupta împotriva criminalității organizate va da roade. În Grecia, mulți albanezi își fac uh, bine treaba și își aduc contribuția la îmbunătățirea situației economice din țara noastră. Însă nu putem, nu putem spune așadar că Albania ar fi uh, o țară ai căror cetățeni pun probleme în mod special. Mesajul nostru trebuie să fie clar. Opoziția trebuie să adopte, să-și adopte pozițiile în cadrul Parlamentului și trebuie să existe un dialog cu toate forțele politice. Mulțumesc! Înainte de a-i da cuvântul raportorului pentru a trage concluziile, îl vom asculta pe președintele însăcinat cu uh, relațiile cu țările din uh, sud-estul Europei, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi concis pentru că multe din lucrurile pe care voiam să le menționez au fost uh, uh spuse deja. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe raportor care a dat dovadă de foarte bune intenții, a purtat discuții cu grupurile politice pentru a ajunge la cele mai bune compromisuri. Cred că eforturile sale sunt uh, de salutat. Sunt de acord cu amânarea votului din uh, această dupămasă, așa cum uh, s-a prevăzut. Cred că albanezii ar trebui să considere că nu este vorba despre o chestiune de procedură, ci despre un mesaj politic uh, care este în beneficiul lor și care trebuie folosit în uh, mod uh, eficient. De curând au apărut curente politice care își propun să identifice soluții pentru a se ieși din impas însă trebuie să garantăm stabilitatea politică și funcționalitatea instituțiilor democratice pe termen lung în Albania. Și pentru aceasta trebuie să acordăm sprijin Albaniei, forțelor politice din Albania. Am ascultat uh, dezbaterea și mi se pare că cu toții ne dorim ca Albania să se înscrie clar pe calea aderării la Uniunea Europeană. Acest uh, lucru ar trebui să fie la baza discuțiilor. Sunt de acord cu Doris Peck, Constituția și legislația ar trebui să fie menținute. Nimeni nu ar trebui să pună la îndoială rezultatul alegerilor. Cred de asemenea că există posibilități de a îmbunătăți legislația în așa fel încât uh, situația menționată de Adrian Severin să nu se repete după viitoarele alegeri. Un aspect important este condiționalitatea politică. S-ar putea să fie mijlocul cel mai uh, eficient pentru a face presiune asupra unei țări sau asupra unor forțe politice. Mă bucur însă că nu votăm astăzi pentru că mă întreb dacă vreau să susțin condiționalitatea politică în, în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Am ascultat uh, declarația comisarului Füle. Se încearcă să nu se condiționeze liberalizarea vizelor De îndată ce criteriile vor fi pe deplin îndeplinite, cred că ar trebui să se instituie liberalizarea pentru cetățenii albanezi. Cred că ar trebui să continuăm activitatea politică din acest Parlament și din Comisie și sperăm că Sperăm că Albania va merge pe calea cea bună pentru că soarta sa este în joc și sperăm că se va identifica o soluție politică durabilă și stabilă. Vă mulțumesc! Domnul Huntis are cuvântul pentru concluzii și aș vrea să îi cer și părerea în ceea ce privește solicitarea de amânare a votului. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, colegilor pentru contribuțiile la dezbatere. Cred că toată lumea este de acord cu amânarea votului și, uh, în acest caz, uh, decizia se impune. Mesajul pe care îl transmitem partidelor politice din Albania, prin amânarea votului, este că trebuie să încerce cu orice preț să iasă din impasul politic actual. Repet, suntem cu toții de acord cu amânarea votului, însă această amânare nu se datorează unor divergențe de opinii din cadrul comisiei noastre. Amânarea aceasta reflectă dorința noastră de a se depăși acest impas pentru a putea dezbate situația în condiții parlamentare normale. Mi se pare deci că suntem cu toții de acord în privința punctului esențial. Împreună cu raportorii din umbră, voi încerca în continuare să îmbunătățesc acest text și voi considera că adoptarea acestui raport nu îmi va da doar mie personal satisfacție, ci va reprezenta un mesaj important la adresa opiniei publice din Albania și la adresa forțelor politice albaneze. Mesajul acesta va fi că Parlamentul European are criterii care trebuie respectate în ceea ce privește evoluția procesului uh, de aderare al Albaniei. Urmăresc uh, îndeaproape situația, inclusiv în calitate de cetățean al unei țări uh, vecine. Cred că încă nu a venit momentul să prezentăm toate problemele. Există probleme cronice în Albania și o parte dintre ele au declanșat criza actuală. Trebuie să fim uh, conștienți de faptul că Albania trebuie să rezolve o serie întreagă de probleme pentru a se scoate această țară din impas și pentru a se edifica un adevărat sistem democratic. Mai sunt multe de făcut pentru asta și totul depinde, bineînțeles, de felul în care vor fi interpretate alegerile de anul trecut cât privește liberalizarea vizelor. Împărtășesc preocupările exprimate de diferiții colegi în diverse moduri. Însă cred că nu ar trebui să transmitem mesajul că poziția noastră se înăsprește. Ceea ce vrem noi să transmitem este că, din punctul nostru de vedere, contează chestiunea de principiu. După ce Albania va fi îndeplinit o serie de criterii, va putea beneficia de liberalizarea vizelor, pentru ca cetățenii albanezi să poată circula liber. Aș vrea să vă întreb când anume prevedeți votul pentru a putea purta o discuție asupra amendamentelor, ținând seama de evoluția situației politice. Asta pentru că e important să ținem cont de evoluția din Albania, mai ales dacă este pozitivă. Ora, coerentemente con quanto Foarte bine. Votul va fi amânat, deci, pentru următoarea reuniune a Comisiei pe 22-23 iunie. Am încheiat discuția asupra acestui punct și trecem la discuția comună pe punctele 5 și 6. Este vorba despre instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială și despre modificarea instrumentului de stabilitate. Se prevede o dezbatere cu privire la proiectul de acord care modifică regulamentul cu privire la instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturile omului și modificarea instrumentului de stabilitate. Pe 3 decembrie am cerut să se negocieze cu Consiliul aplicarea articolului 291 care între timp a intrat în vigoare. Procedura în actele delegate. Votul asupra acestui instrument de finanțare a fost amânat pentru a se aștepta rezultatul negocierilor și trebuie spus că în ciuda tuturor tentativelor de negociere nu s-a ajuns la un acord cu Consiliul, care se împotrivește aplicării procedurii cerute de Parlament. Pe 28 aprilie, raportorii i-au informat pe deputați uh, de eșecul negocierilor și raportorii au propus să se voteze proiectul de raport care rămăsese în suspans, raportul asupra instrumentului de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului. Votul este prevăzut în această după masă, ceea ce înseamnă că vom putea adopta în plenară cele patru texte, cele patru rapoarte, cel cu privire la cooperarea pentru dezvoltare, cooperarea cu țările industrializate, instrumentul de stabilitate și instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Dragi colegi, vă amintesc că dacă amendamentele prezentate de coraportori sunt uh, adoptate pentru a se aplica procedurile legate de actele delegate la instrumentul uh, de finanțare pentru promovarea democrației. Acest uh, lucru ar confirma faptul că aceleași proceduri ar trebui să se aplice și instrumentului de stabilitate. Raportul a fost adaptat în comisie, raportul la instrumentul de stabilitate, înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Îi dau cuvântul uh, colegului Gal, coraportor în ceea ce privește instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului. Mulțumesc! Este o poveste lungă. Aș vrea să fiu clară și de aceea voi explica pe scurt cum au descurs, decurs negocierile și schimburile de opinie în AFET. Comisia a inițiat un amendament tehnic, pur tehnic, cu privire la instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației anul trecut. Acest amendament se referă la TVA. Este important pentru că permite ofițerilor să uh, vadă în ce cazuri e nevoie să fie eligibile cheltuielile legate de taxe și impozite. Suntem de acord cu aceste amendamente. După primul schimb de opinii în AFET, în luna noiembrie, și după sugestia serviciilor juridice ale Parlamentului, și având în vedere ce s-a întâmplat cu celelalte trei instrumente, am hotărât să includem amendamente în așa fel încât să se aplice procedura de reglementare cu control la adoptarea documentelor de strategia și adoptarea pro programelor legate de aceste patru instrumente. La 1 decembrie a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Deci, nu mai putem aplica procedura de reglementare cu control. A trebuit, deci, să propunem noi amendamente. Pe 3 decembrie a avut loc un schimb de păreri în cadrul AFET. Am solicitat colegilor un mandat pentru a se purta negocieri cu, cu Comisia și Consiliul cu privire la utilizarea procedurii legate de actele delegate atunci când se adoptă documentele de strategie și programele multianuale. În uh, cazul acestor instrumente, Comisia a, a adoptat mandatul și am început negocierile pentru toate instrumentele. Am uh, hotărât că votul va avea loc uh, astăzi. După două runde de negocieri, care s-au purtat în cadrul unui trialog condus de domnul Mitchell, a devenit evident că nici Consiliul, nici Comisia nu doreau să acorde Parlamentului posibilitatea de a-și exercita uh, monitorizarea în ceea ce privește aceste instrumente financiare. Nici măcar în ceea ce privește acele documente de strategie care sunt clar acte delegate în virtutea articolului 290 al tratatului. Am vrea, deci, să găsim un compromis, să găsim un mecanism specific pentru programele indicative și documentele de strategie care ar putea să fie înscrise în categoria actelor delegate, în așa fel încât să avem poziții comune asupra celor patru instrumente și avem nevoie de un vot în afet pentru că în felul acesta introducem același amendament pentru cele patru instrumente. După votul din AFET, probabil că se va vota în plenară în iunie, în prima lectură, și după prima lectură se va purta o nouă rundă de negocieri. Practic, e vorba despre o luptă între Parlament, Consiliu și Comisie în ceea ce privește dreptul de supraveghere al Parlamentului European în ceea ce privește anumite părți ale documentelor de strategie și ale programelor multianuale. Votăm astăzi amendamentele originare legate de propunerile Comisiei și retragem toate amendamentele care au fost introduse anul trecut și care și este vorba despre amendamentele 4, 5, 6 și le înlocuim cu amendamentele 90 și 11 cu privire la actele delegate. E vorba despre aceeași amendamente pentru toate cele patru instrumente. Cam asta pot spune despre acest subiect. Vă mulțumesc. Grazie. L'onorevole Bratner, relatore sullo Mulțumesc, doamna Bratner, care este raportoarea noastră cu privire la instrumentul de Uh, stabilitate este înlocuită de domnul Buticofer. O înlocuiesc pe doamna Brandner și îi uh, sunt recunoscător uh, colegii care s-au ocupat de instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului pentru explicații. Recomand să facem așa cum ne propune să votăm amendamentele legate de diferitele instrumente, inclusiv instrumentul de stabilitate. După cum s-a explicat, trialogul nu a dus la un acord și chiar dacă există preocupări legate de mecanismele specifice, cred că ar fi bine să votăm aceste amendamente acum și să votăm în plenară în iunie. Nu s-a ținut niciun alt trialog cu privire la propunerea Comisiei legată de acest instrument de stabilitate. După cum știu colegii, chestiunea cea mai spinoasă rămâne includerea armelor de calibru mic uh, și armelor ușoare. Parlamentul a arătat uh, deja că așteaptă o declarație comună a Consiliului și Comisiei cu privire la disputele legate de măsurile uh, legate de armele de calibru mic uh, și armele ușoare. Nu mai sunt alte intervenții. Domnul Galer, vă rog. Ja, vielen Dank, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și colegelor care au elaborat cele două rapoarte. Aș dori să menționez două puncte și poate să primesc niște clarificări din partea Comisiei la unul dintre aceste puncte. Este vorba de TVA. S-a făcut solicitarea ca referirea la taxe, impozite uh, și văm să fie eliminată. Întrebarea mea este foarte simplă. Care sunt consecințele acestei, uh, acestui lucru? ONG-urile, dar și fundațiile politice care lucrează în aceste țări au nevoie de posibilitatea de a putea uh, beneficia de pe urma restituirii TVA-ului. Multe dintre aceste organizații nu sunt uh, finanțate din mijloace proprii, dar întrebarea mea este următoare. Ajută lipsa referirii la restituirea TVA-ului? Sau este mai utilă propunerea comisiei care pornește de la premisa faptului că oricum nu se poate restitui TVA-ul, dar că există o serie de excepții care ar putea fi acceptate. Este ceva important și pentru decizia mea cu privire la vot, pentru că nu aș vrea ca ONG-urile uh, Uh, de la fața locului să nu poată duce la bun sfârșit proiecte pentru că nu au fonduri pentru a plăti TVA-ul. Acesta ar fi unul dintre puncte. Al doilea punct la care doresc numai să mă refer și care ar putea fi obiectul unei dezbateri mai aprofundate după prima lectură este următorul. Vedem uh, în uh, dialogul tripartit cu privire la comitologie de până acum, că ceea ce este viziunea Parlamentului cu privire la um, atribuțiile sale de control um, este un pic diferit văzut de către ceilalți, în sensul că e ca și cum am mușcat din granit uh, cred că ar trebui, după prima lectură, să discutăm dacă nu ar exista și alte căi pentru ca influența noastră să poată fi uh, simțită și să poată fi făcută simțită pe alte uh, căi. Doamna Lezing. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului uh, nostru, uh, gue Angel, aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile depuse în, uh, în ceea ce privește controlul parlamentar, uh, mai ales după tratatul de la Lisabona. După cum știți, grupul nostru întotdeauna, din totdeauna s-a uh, exprimat împotriva tratatului de la Lisabona, tocmai uh, din cauza pierderii atribuții, acestor atribuții parlamentare. Bineînțeles că Parlamentul a câștigat atribuții în alte părți, însă, după părerea mea, uh, acele acte delegate introduse de comisie sunt prea puține. Noi uh, nu suntem de acord cu Um, această uh, delegare uh, către Comisie a atribuțiilor. Numai Parlamentul este uh, legit, ales în mod democratic și este singurul for al Uniunii Europene astfel ales și cu aceste acte delegate se slăbește, de fapt, se slăbesc competențele și atribuțiile sale. sprijinim uh, instrumentele de finanțare europene uh, și vom sprijini și amendamentele pentru a putea garanta și în viitor controlul parlamentar. În ceea ce privește instrumentul propriu-zis, ni se pare nedemocratic, netransparent și ca un instrument care încalcă suveranitatea și ne vom abține la vot. În ceea ce privește instrumentul de stabilitate, este valabil același lucru ca și cu privire la instrumentul pentru promovarea democrației și drepturilor omului. Și aici vom vota pentru amendamente și la votul final, în ceea, având în vedere reținerile noastre cu privire la conținutul instrumentului, uh, ne vom abține. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum, reprezentantul Comisiei, vă rog. Oui, merci, Monsieur le Président. Domnul Cristian Menier de la Relex. Mulțumesc, domnule președinte în legătură cu amendamentul tehnic referitor la taxe pentru a răspunde la o întrebare care a fost adresată. E vorba de o propunere de aliniere tehnică cu celelalte instrumente care deja uh, beneficiază de această flexibilitate în ce privește principiul de ne eligibilitate a diverselor forme de taxe. Banul contribuabilului, inclusiv în domeniul ajutorului extern, nu trebuie folosit pentru a plăti taxe, uh, taxe vamale sau alte tipuri de taxe. Iată care este principiul de bază și nu cred că trebuie să facem o derogare generală de la această regulă. Cred că e vorba de introducerea unei flexibilități pentru ca de la caz la caz să se poată decide scutirea sau uh, eligibilitatea unei TVA într-un anumite ca, în caz special, de exemplu, pentru ONG-uri uh, în care, care acționează în uh, țări unde nu există uh, astfel de taxe. De exemplu, ONG-urile nu pot să recupereze TVA-ul în anumite state sau în cazul anumitor programe regionale în care există scheme tehnice foarte complexe. Deci nu semnăm aici un cec în alb pentru a avea acest principiu general de eligibilitate a taxelor. Vă mulțumesc! Bine, per concludere, Mulțumesc. Domnul Butikofer, iar acum, apoi uh, doamna Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reacționez la observația domnului Galer. Ați spus pe bună dreptate, domnule Galer, că uh, până acum Parlamentul, uh, în ceea ce privește Consiliul și Comisia, Uh, a mușcat din granit, dar uh, iată că trebuie să și suntem, avem intenția de a dovedi Comisiei și Consiliului că și noi suntem uh, făcuți dintr-un material foarte solid. Așadar, în iunie vom decide în plen că trebuie să discutăm și să dezbatem acest aspect în cazul în care și alții doresc să își testeze uh, materialele din care sunt făcuți. Mulțumesc. Doamna Gal, mulțumesc, uh, mulțumesc uh, colegilor pentru intervenții. Aș dori să-i răspund domnului Galer, dacă am înțeles corect ceea ce a spus. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că este foarte important ca aceste amendamente să fie votate pentru, este foarte important pentru ONG-uri ca aceste amendamente să fie votate, astfel încât să existe eligibilitate pentru TVA. Iar acest lucru reiese foarte clar și din raportul nostru. Prin această propunere susținem propunerea Comisiei. Ceea ce poate va crea uh, confuzie a fost faptul că sunt uh, două um, instrumente numite aici. Este vorba de două instrumente discutate în care, uh, pentru care sunt responsabile două uh, comisii. Așa că am, le-am separat pe cele două, unul pentru Comisia de Dezvoltare și unul pentru AFET. De aceea vedeți numai o parte a propunerilor, pentru că ele vor fi adoptate la DEVE, dar noi susținem în afet amendamentele uh, necesare. Nu știu dacă v-am uh, clarificat uh, situația. Trebuie să repet ceea ce am spus. Da, deci uh, vom uh, sprijini amendamentele necesare pentru a include eligibilitatea TVA. Și sprijinim și uh, propunerea comisiei aici. Amendamentele sunt clare aici. Bun, mulțumesc. Ajungem la punctul 8, propunere de rezoluție referitoare la cererea de aderare a Islandei la Uniunea Europeană. Știm că situația Islandei este foarte dificilă, uh, sistemul bancar s-a prăbușit, au avut loc uh, alegeri anticipate după prăbușirea și a guvernului și avem o coaliție care este pro-europeană guvernul a decis să solicite aderarea Islandei la Uniunea Europeană, printre altele și pentru a uh, redobândi stabilitatea financiară a Islandei. În februarie 2010, Comisia a, dat, a făcut o evaluare pozitivă a, a uh, acestei cereri, însă în Consiliu încă nu s-a dezbătut acest lucru ar putea să ajungă acest, uh, acest punct uh, pe ordinea de zi a summitului din această lună. Domnul raportor a fost în Islanda săptămâna trecută, s-a întâlnit cu deputați, uh, cu membrii ai guvernului, cu membrii ai societății civile, s-a întâlnit cu susținători ai aderării, dar și cu opozanții ai aderării Uh, domnul Preda a vorbit despre problemele unei eventuale aderări, le-a uh, preluat în propunerea sa de rezoluție și am să îl rog să ne prezinte uh, impresiile sale. Vă rog, domnule Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum ați menționat în cursul săptămânii trecute, am avut ocazia de a întâlni la Reykjavik de colegii noștri din Parlamentul islandez, pe ministrul de externe, pe ministrul agriculturii și al pescuitului, două domenii foarte importante pentru Islanda și pentru cooperarea dintre această țară și Uniune. De asemenea, ă, reprezentanții mișcărilor ă, civice care în Islanda se pronunță în favoarea respectiv împotriva ă, aderării acestei țări, Um, liderii sindicali, liderii uh, organizațiilor patronale, membrii ai universităților, uh, jurnaliști, pentru a înțelege mai bine cum anume a fost um, construită această solicitare a Islandei, um, solicitare depusă în iulie anul trecut. Așa cum știți, Comisia a dat un semnal pozitiv. Așteptăm ca uh, un viitor Consiliu să se pronunțe asupra uh, unei eventuale candidaturi a acestei uh, țări. Um, în ceea ce privește raportul, aș vrea să spun că l-am structurat pornind de la câteva puncte esențiale. În primul rând, de la criteriile politice. Așa cum se știe, Islanda este o țară de veche tradiție democratică, un parlament uh, foarte respectabil, cu o cultură uh, politică exemplară din perspectiva democrației um, și uh, în acest sens, în mare măsură, criteriile politice sunt îndeplinite de Islanda. Rămân, desigur, așa cum a subliniat-o și opinia Comisiei, rămân câteva probleme de rezolvat și, în particular, așa cum Comisia, eh, repet, a indicat-o, e vorba despre independența justiției. Cât privește criteriile economice, aici avem pe de o parte eh, un aspect esențial, eh, apartenența Islandei la European Economic Area, a probat în mod evident capacitatea acestei țări de a intra în competiție și de a participa la piața Uh, europeană. Uh, pe de altă parte, așa cum se știe, această țară a traversat o criză economică importantă. În ultimele luni, în, ultimele, în ultima perioadă, există uh, semne încurajatoare ale unei stabilizări economice și cei cu care ne-am întâlnit mizau pe o situație care să se îmbunătățească în continuare. Există, pe de altă parte, o largă dezbatere în această țară și nu doar uh, în Islanda, pe marginea raportului special de investigație al unei comisii care a fost constituită în acest sens, referitoare la colapsul uh, financiar și uh, la efectele acestui colaps asupra mediului economic. În Islanda rezultatele acestei comisii sunt văzute ca o bază pentru recâștigarea încrederii, ehm, chiar dacă, pe de altă parte, există o neîncredere majoră în partidele politice, au probat-o și recentele alegeri de duminică, ehm, așa cum știți, un partid ehm, protestatar, antisistem, s-a impus la alegerile din Reykjavik într-un mod surprinzător. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez din această perspectivă economică Uh, chestiunea foarte uh, delicată, o chestiune bilaterală a uh, relației între Islanda, pe de-o parte, și respectiv Marea Britanie și uh, Olanda, pe de alta. Uh, există o procedură în curs, mai ales după uh, scrisoarea trimisă de EFTA Surveillance Authority guvernului islandez săptămâna trecută. Acest guvern a promis că va reacționa rapid pentru încheierea cât mai rapidă a uh, unei uh, a negocierilor cu uh, Olanda și respectiv cu Marea Britanie, un, o înțelegere, sunt convins, va fi găsită rapid. Cât privește capacitatea Islandei de a asuma, de a adopta obligațiile de membru, o parte importantă din aceste obligații sunt îndeplinite, întrucât, așa cum spuneam, Islanda este țară Membra a economic, European Economic Area. Cele mai delicate puncte vor fi, sigur, legate de agricultură și de pescuit. Asta este un lucru pe care l-am auzit constant și în Islanda. Dar cum, pe de altă parte, în ambele aceste sectoare, în agricultură și în pescuit, suntem într-un proces de reformă la nivel european, cred că, așa cum am spus-o și în raport, Uh, Comisia Europeană, Islanda, țările membre pot găsi în cadrul unui dialog constructiv o soluție uh, care să fie uh, satisfăcătoare pentru toată lumea. Cât privește cooperarea regională, raportul pe care l-am alcătuit subliniază rolul strategic al Islandei în eventualitatea că va deveni un stat membru, ar fi singurul stat european care ar fi complet plasat în regiunea arctică. Aș încheia spunând câteva cuvinte despre importanța opiniei publice și a dezbaterii în cadrul opiniei publice. Uh, în Islanda, sprijinul pentru aderare e foarte slab în acest moment. Sunt doar 33% uh, din islandezi favorabili uh, unei aderări a acestei țări la Uniune. Însă e o atmosferă foarte volatilă și cum toate partidele politice, cu excepția socialdemocraților, sunt divizate în chestiunea europeană, Dezbaterea este esențială. Repet, o dezbatere care se desfășoară într-o țară cu o cultură democratică foarte solidă, cu o uh, disponibilitate pentru dialog. Uh, de asta am încurajat în raport uh, Comisia să sprijine un asemenea, un dialog comprehensiv, o informație cât mai rafinată și mai precisă pentru a da egale șanse tuturor vocilor din societate uh, islandeză. Mă opresc aici, vă mulțumesc. Grazie, onorevole Preda. Abbiamo quattro iscritti a parlare. Mulțumesc, domnule Preda. Patru colegi s-au înscris la cuvânt. Aș dori să vă spun că în 3 iunie 2010, la ora 12, e termenul de depunere a amendamentelor. Timpul e scurt și de aceea cred că uh, această rezoluție trebuie adoptată înainte de summitul din luna iunie, pentru că uh, la acest summit se va lua o decizie cu privire la aderarea Islandei. Deci, uh, data limită de depunere a amendamentelor 3 iunie. Doamna Omen Reuten acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul Preda și cu, minte, cu mine suntem de obicei de acord. Însă, de această dată, eu cred că a fost mult prea optimist. Uh, văd că surâde. Uh, el știe care este poziția mea. Domnule președinte, spuneți că consensul politic uh, cu privire la aderarea Islandei este foarte slab. Nu, de, nu spuneți numai dumneavoastră, ci și raportorul afirmă acest lucru. Uh, avem acum criza financiară și uh, autoritățile politice din Islanda și-ar dori ca această țară să adere la Uniunea Europeană. Însă populația rămâne destul de dezbinată uh, în ce privește aderarea. Și mă întreb dacă chiar ar trebui să uh, solicităm acestei uh, țări să adere. Și aici aș dori să mă refer la considerentul M, care este foarte important pentru mine. Domnul președinte, aș dori să fac câteva observații în legătură cu aliniatul 8. Islanda are obligații în ceea ce privește spațiul economic european. Însă mă întreb de ce uh, Cristian Preda este atât de pozitiv, atât de optimist în afirmațiile sale. Eu, uh, săptămâna trecută, am înțeles că Autoritatea de supraveghere a adresat o uh, scrisoare Islandei solicitându-i ca uh, legislația Uh, în totalitate să fie pusă în aplicare, ori acest lucru nu s-a făcut. E vorba mai ales uh, de uh, sistemul de garantare a depozitelor și în acest domeniu textul legislativ nu a fost încă pus în aplicare. Și mă întreb dacă Islanda este cu adevărat gata de aderare, având în vedere această lacună. Mă întreb ce crede domnul raportor. În avizul Comisiei Europene există anumite uh, domenii în care Comisia dă dovadă de mai puțin optimism uh, decât raportorul nostru. În avizul său, Comisia spune că, de exemplu, în domeniul pescuitului, în domeniul agriculturii, în domeniul dezvoltării rurale, al protecției mediului înconjurător, al uh, domeniului financiar, al supravegherii sectorului financiar, în toate aceste domenii, Islanda are încă progrese importante de uh, făcut. și în stadiul actual Islanda nu îndeplinește condițiile necesare pentru uh, aderare. Deci, domnule Preda, cred că sunteți mult prea pozitiv în raportul dumneavoastră. Eu aș fi mult mai critică. Eu m-aș alătura criticilor uh, făcute de către uh, Uniunea Europeană. Domnule președinte, eu nu am impresia sau nu cred că se va lua o decizie definitivă la următorul summit în ce privește aderarea Islandei și aceasta dintr-un moment dintr-un motiv foarte simplu, pentru că majoritatea guvernelor încă nu au putut să-și facă o opinie foarte clară. Mulțumesc. Domnul Tano, care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul ECR uh, susține aderarea uh, Islandei la Uniunea Europeană, care ar fi trebuit să aibă loc de mult din punctul meu de vedere. Și dacă această cerere de aderare e încununată de succes, va fi un stimulent foarte important de încurajare pentru o țară vecină mult mai mare și mai importantă. Norvegia, sperăm ca și ea în fine să adere la Uniunea Europeană. Islanda este o țară mică, stabilă, din păcate trece printr-o criză economică foarte clară în urma prăbușirii uh, sistemului bancar, datorită uh, unui uh, serviciu, uh, sectorului serviciilor financiare foarte nesăbuit care a dus uh, țara aproape în pragul prăbușirii și această uh, țară e în curs de uh, negociere a uh, datoriei sale, proces în care face parte și din care face parte și uh, Marea Britanie, pentru că uh, depozitele la uh, banca iSave Uh, sunt foarte mari, la fel ca și o parte din cetățenii olandezi. Însă cred că la alegerile din uh, Olanda, aderarea Islandei să fie uh, discutată mult mai obiectiv. Nu a fost un subiect fierbinte în cadrul dezbaterii campaniei electorale din Marea Britanie, însă opinia publică din Marea Britanie este pentru aderarea Islandei la Uniunea Europeană. Provocarea cea mai mare, însă va rămâne să-i convingem pe islandezi în legătură cu beneficiile unei eventuale aderări la Uniunea Europeană. Și Comisia va trebui să îi convingă pe acești cetățeni că Uniunea Europeană respectă tradiția lor de pescuit și industria de pescuit. Și va trebui să se acorde, din punctul meu de vedere, niște derogări de la politica comună de pescuit, care este oricum o politică în pragul prăbușirii și ea. Uh, deci cred că ar, e momentul să avem o revizuire totală a uh, politicii de pescuit pentru ca Norvegia și Islanda să poată adera la Europeană fără să-și pună în pericol uh, industriile de pescuit. Uh, Uh, opinia publică din uh, Europa trece, din punctul meu de vedere, printr-o adevărată rezistență la procesul de uh, extindere, însă cred că nimeni uh, nu ar fi împotriva aderării uh, Islandei. Nu cred că Islanda ar fi o povară economică pentru Uniunea Europeană s-ar, au fi, sau ar putea fi văzută ca o uh, amenințare în ce privește fluxul de migranți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sargentini. Dank u, voorzitter. Als een Nederlandse, die overigens geen... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de olandeză, care nu avea un cont în bancă în Islanda, sunt de acord cu cele spuse de raportor. Subiectele bilaterale nu trebuie să împiedice începerea negocierilor cu Islanda. De altfel, aș vrea să reacționez la întrebarea pusă de prietenul nostru britanic în ceea ce privește alegerile. Olanda face tot posibilul uh, pentru a uh, se concentra asupra uh, situației din Olanda. În ceea ce privește aderarea Islandei la Uniunea Europeană, dezbaterea este foarte diferită de dezbaterea cu privire la Balcani, unde democrația este în dezvoltare. Situația din Islanda este diferită pentru că este una dintre democrațiile europene cele mai uh, vechi și merită felicitată pentru aceasta. În Islanda, alegătorii sunt uh, la înălțimea situației, își uh, fructifică drepturile. Am văzut uh, ce s-a întâmplat atunci când populația a fost invitată să contribuie la rambursarea datoriei. Cetățenii uh, islandezi se comportă ca niște adevărați democrați conștienți de drepturile lor. Poate că guvernul islandez ar trebui să organizeze un referendum asupra chestiunii aderării. Verzii sunt uh, dispuși și își deschidă brațele pentru islandezi Însă e clar că nu poți să inviți o țară să adere decât dacă vrea să adere și trebuie să vedem dacă cetățenii vor acest lucru. Apoi trebuie să încercăm să evaluăm și impactul acestei aderări asupra noastră. Islandezii au o politică bine definită în ceea ce privește pescuitul, o politică din care putem învăța. Trebuie să menținem echilibrul în ceea ce privește politica pescuitului și dacă vrem să ajungem la o o, la un acord, trebuie să rezolvăm și problema celor 200 de mile. Islanda trăiește din pescuit, uh, un pescuit durabil și cred că putem învăța multe de la Islanda. Este de asemenea important ca Islanda să facă ceva în privința supravegherii banc financiare. Cred că chestiunile bilaterale nu trebuie să frâneze o eventuală aderare, în, pe de altă parte, în calitate de olandeză, cred că Islanda trebuie să învețe să gestioneze finanțele. Însă, în general, consider că Islanda trebuie să poată fi uh, binevenită și uh, trebuie să reflectăm la ce putem învăța de la ea. Mulțumesc. Domnul Madlener. Mulțumesc. Aș vrea să fiu de acord cu uh, doamna Oitman. Cred că evaluarea făcută de domnul Preda este prea pozitivă. În urma, cred că nu putem să admitem o țară în Uniunea Europeană dacă cetățenii acestei țări nu vor să adere. Eu uh, recomandă uh, așadar organizarea unui referendum. Vă mulțumesc. Domnul Thaler, care este părerea dumneavoastră? Da. Domnule președinte, aș dori să subliniez următorul lucru. Susțin negocierile cu Islanda și aș susține și aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Îl felicit uh, pe colegul Preda pentru raportul foarte bun. Și în Islanda s-au găsit lucruri care, din punct de vedere juridic, nu sunt foarte bine reglementate. Mai trebuie să fie semnate anumite acorduri. Dar vă mulțumesc pentru acest raport. Trebuie însă să spun că îmi fac griji din cauza observațiilor făcute de colegii din uh, țările de jos, care probabil că au de-a face și cu alegerile ce trebuie să aibă loc în această țară. Dar poate putem trece peste asta. Mai există aspecte bilaterale care ar putea să joace un rol important la aceste negocieri. Eu aș propune raportorului ca în astfel de cazuri să li se stabilească statelor un anumit termen până la care să soluționeze o problemă bilaterală, să spunem 12 luni. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, ar trebui să se recurgă la un arbitraj internațional, pentru că altfel se poate ajunge în situația în care probleme relativ uh, nesemnificative duc la amânarea um, ambițiilor de aderare a unor uh, state. Un arbitraj uh, internațional ar putea fi o metodă la care să se poată apela mai devreme înainte ca lucrurile să ajungă prea departe. Sper că Consiliul European va fi de părere că trebuie începute negocierile cu Islanda. Cred că asta ar arăta și faptul că Uniunea Europeană este uh, foarte responsabilă. Avem totuși nevoie de un anumit ritm, pentru că Islanda a depus de o vreme încoace această uh, solicitare. În plus, este important să repornim uh, procesul de aderare care uh, este înce încetinit. Trebuie să începem negocierile cu Islanda și Macedonia și cred că și pentru Comisie ar fi mai ușor dacă negocierile s-ar duce cu două țări deodată. Domnule Preda, pentru concluzii, vă rog, aveți cuvântul. Colegilor care au intervenit, ehm, cât privește întrebările doamnei Uman Ruitan, sunt întrebări, ehm, sigur, foarte importante dacă e oportun ca Islanda să adere, dacă e pregătită să adere. Uh, sunt chestiuni uh, foarte uh, importante, foarte serioase. Islanda are dreptul să răspundă la aceste întrebări. <laughs> E tot ceea ce pot să spun. Nu pot decide nici și nu putem decide în locul cetățenilor islandezi, nu putem decide în locul guvernului islandez care și-a exprimat această voință și uh, conform articolului 49 din uh, uh, tratat, orice stat european este, este susceptibil să aplice pentru a deveni membru. Cât privește tonul meu prea pozitiv în raport, trebuie să mai fie cineva și pozitiv în privința aderării. E tot ceea ce pot spune în acest moment. Îmi doresc spre deosebire de ceea ce spunea colega mea, doamna Uma Ruiten, că îmi doresc ca în Consiliul din iunie să se ia o decizie. Mi se pare că nu există rațiuni pentru ca o decizie să fie amânată. Îi mulțumesc domnului Tannock pentru uh, cuvintele spuse și de, pentru legătura făcută între Islanda și Norvegia. Trebuie spus că și islandezii o fac foarte des, nu întotdeauna în sensul în care ați făcut-o dumneavoastră, dar uh, E clar că această legătură uh, e avută de toată lumea în minte. Um, și uh, uh, vă mulțumesc de asemenea pentru remarcile făcute pe marginea pescuitului islandez, au făcut-o și alți colegi. Soluția um, derogărilor sau soluția unei negocieri pentru o soluție de durată care să fie Uh, în acord cu bunele practici islandeze, uh, cred că va fi un punct foarte important al negocierilor. Uh, mulțumesc de asemenea doamnei Sargentini pentru observațiile făcute. Și domnia sa și domnul Madlener au vorbit despre un referendum. Trebuie spus că un referendum este deja prevăzut în Islanda la sfârșitul negocierilor, deci dacă negocierile vor fi duse la bun sfârșit, la sfârșit populația se va pronunța în cadrul unui referendum. Asta este deja stabilit. Nu, nu, nu trebuie să uh, mai facem ceva. Islandezii au luat deja în seamă această soluție. Sunt de acord de asemenea cu dumneavoastră când spuneți că supravegherea financiară trebuie să fie o prioritate pentru, pentru Islanda. Cât privește chestiunea uh, uh, uh EFTA, trebuie spus că raportul era deja redactat în momentul în care scrisoarea de la EFTA Surveillance Authority a venit săptămâna trecută. Va exista însă, eu însumi voi depune un amendament pe marginea acestei chestiuni. Nu, nu vreau niciun fel să o neglijez, dar raportul era deja încheiat în momentul în care scrisoarea a fost făcută publică. Sunt de asemenea de acord cu ceea ce spunea doamna Străgentinii privind lucrurile pe care le putem învăța de la Islanda. Cred că sunt multe lucruri de învățat. În fine, am, am răspuns deja uh, observații făcute de domnul Madlener uh, despre referendum. Cât privește observațiile domnului Taler, mulțumesc de asemenea pentru remarcile făcute. Uh, chestiunea uh, unui deadline pentru uh, reglarea uh, diferendelor bilaterale um, nu știu dacă în acest caz va fi nevoie. Din informație pe care le am, cred că dif diferendul care um, privește în acest moment Islanda pe de o parte, Marea Britanie pe de alta uh, și respectiv uh, Olanda, cred că va fi rezolvat mai puțin de 12 luni. Am convingerea că uh, o soluție va fi găsită mult mai rapid decât, decât ne-am aștepta și sunt convins că asta va, va fi un, un punct care nu va conta în negocierile uh, pe care Islanda le va angaja. Vă mulțumesc încă o dată. Grazie, abbiamo concluso anche questa parte del lavoro di oggi. Passiamo al... Mulțumesc. Încheiem uh, discuția asupra acestui punct și trecem la punctul 5, acordul privind readmisia dintre Comunitatea Europeană și uh, Pakistan. Îi dau cuvântul domnului Nicol Kilnilsen. Mulțumesc, domnule președinte. Vom uh, porta o a treia discuție asupra acestei chestiuni de actualitate, pentru că se derulează în această perioadă summitul între Uniunea Europeană și Pakistan. Am constatat că s-a depus uh, un singur amendament, uh, e vorba despre amendamentul domnului Preda, și voi răspunde foarte rapid. În acest amendament se scrie că acordul nu va garanta dreptul de supraveghere, de monitorizare al Uniunii Europene. Cred că avem dreptate să nu fim convinși, pentru că a avut loc o reuniune cu experții Comisiei Europene și la această reuniune am înțeles că Parlamentul European nu avea dreptul de a participa la Comisia Mixtă de Control și, ca atare, toate încălcările drepturilor omului care s-ar uh, încălca în Pakistan nu vor ajunge să fie cunoscute de către Parlament. Nu sunt așadar convinsă de temenicea argumentului dumneavoastră, domnule Preda. Cred că trebuie să fim co- coerenți uh, în ceea ce privește apărarea drepturilor omului. La sesiunea plenară precedentă, la Strasburg, am auzit, uh, am auzit pe toți colegii exprimându-și uh, nemulțumirea legată de nerespectarea drepturilor omului în Pakistan fie, vorba, fie că e vorba despre dreptul femeilor sau al minorităților uh, religioase și împărtășesc îngrijorările și dezaprobarea exprimată de către deputați, disparițiile forțate, violențele, aplicarea pedepsei cu moartea, ne validarea Convenției de la Geneva cu privire la statutul refugiaților. E vorba despre aspecte care sunt foarte pertinente în acest context și eu continui să cred că acordul nu este deloc satisfăcător, cred că trebuie și poate fi îmbunătățit. Am spus deja că cele 11 acorduri precedente nu au fost evaluate și mi se pare indispensabil să se facă o evaluare și să ne fie comunicată această evaluare înainte de a adopta un nou acord. Acest uh, acord poate fi îmbunătățit. Există foarte multe chestiuni rămase în suspans legate de termenul de aplicare, intrarea în vigoare, rolul Comisiei Mixte de Control, absența competențelor părților pentru a se gestiona soarta cetățenilor afgani. E vorba despre tot atâtea întrebări rămase fără răspuns până la ora actuală. Comisia și în special doamna Melstrom pot să îmbunătățească acest acord. Este cât se poate de posibil și Parlamentul care a respins acordul SWIFT, care privea garanțiile cu privire la datele personale, Parlamentul, care a fost deci atât de ferm în privința acestui acord, trebuie să se arate la fel de ferm atunci când vine vorba despre pakistanezi și afgani. Parlamentul cred că are, deci, oportunitatea istorică de a se exprima în ceea ce privește un acord de readmisie și nu trebuie să ratăm această ocazie pentru a ne reafirma atașamentul față de respectarea drepturilor omului și pentru a obține garanții că acest acord va fi îmbunătățit. Cred că în joc este demnitatea și consecvența Parlamentului European. Mi s-a spus uh, uneori că există și situații mai grave nu cred că ni se spune că Pakistanul nu este singura țară. Avem însă astăzi ocazia să ne ocupăm de Pakistan, avem posibilitatea de a îmbunătăți acordul cu Pakistanul și iată de ce propun să se respingă acest acord care nu este satisfăcător. Și sunt gata să ascult uh, observațiile dumneavoastră. Domnul Preda. Am, am mai subliniat în reuniunile comisiei noastre um, motivele pentru care cred că Parlamentul trebuie să aprobe textul acordului de readmisie. Împreună cu colegul meu, Strasser, am depus un amendament uh, la avizul prezentat de doamna Kim Nielsen. Uh, justificarea noastră uh, exprimă poziția grupului PPE Uh, și anume este vorba despre faptul că noi considerăm că uh, e nevoie, foarte important să avem un cadru juridic clar de cooperare în materie de readmisie cu Pakistanul. E preferabil să avem un asemenea cadru clar uh, inexistenței, inexistenței unui, unui text. Pe de altă parte, cred că um, în avizul doamnei Kiel Nielsen, condiționarea aprobării acestui acord de realizare de către Comisia unui studiu uh, asupra acordurilor de readmisie existente nu este justificată pentru că uh, de fapt, Comisia s-a angajat deja să facă acest studiu. Nu putem să introducem asta ca o condiție. Uh, Aș spune de asemenea, referitor uh, uh, la acord, faptul că în al 15 articol acest uh, acord permite integrarea preocupărilor legate de drepturile omului și chiar dacă, așa cum spunea doamna Kim Nielsen, Pakistanul nu a ratificat Convenția de la Geneva asupra azilului, statele membre ale Uniunii trebuie să respecte standardele, standardele internaționale în materie de drepturile omului și, în primul rând, principiul de non-refoulement, Logica acordurilor de readmisie este că statele membre sunt în primul rând responsabile pentru aplicarea acestor acorduri și, prin urmare, pentru respectarea acestor obligații legate de drepturile omului. În ceea ce privește lipsa implicării Parlamentului, Unic, Parlamentului European în Comitetul Mix de Readmisie stabilit prin, acord, prin articolul 16 al acordului, trebuie subliniat că acest text a fost încheiat înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona altfel spus o implicare a parlamentului pe măsura noilor puteri dobândite prin tratat e de dorit pentru viitor dar asta nu înseamnă că trebuie să respingem acest acord care repet a fost negociat înainte de intrarea în vigoare a tratatului. În concluzie, o să vă invit să votați amendamentul pe care l-am depus și astfel să nu, pentru a nu priva Uniunea și Pakistanul, pe de altă parte, de un cadru de cooperare care e un obiectiv necesar, care a fost îndelung uh, Uh, uh, negociat. Uh, putem să obținem mai multe în materie de respectare a drepturilor omului în Pakistan dacă nu refuzăm să cooperăm cu această țară. Aceasta este punctul de vedere al grupului meu politic. Vă mulțumesc. Colega Lözing. Ja, vielen Doamna Lözing, vă mulțumesc. Uh, eu m-am exprimat uh, într-o altă uh, ședință a acestei comisii cu privire la poziția grupului nostru. Pot numai să fiu de acord cu doamna Kiel Nielsen cu privire la tot ceea ce a spus astăzi și eu cred că ar trebui să folosim această șansă pentru a aborda aspectele cu privire la drepturile omului ce țin de refugiați Aș dori să atrag, atrag atenția asupra faptului că Amnesty International și alte organizații umanitare uh, critică foarte strict acest acord și uh, au, au uh, solicitat respingerea sa. De aceea cred că nu putem uh, accepta amendamentul domnului Preda și uh, vom vota împotriva acestui acord. Acestea erau observațiile mele. Mulțumesc. De concluziune a relatore. Raportorul pentru concluzii, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de parteneriat și de cooperare cu Pakistanul, care este în vigoare din anul 2004, e funcțional și nu trebuie pus sub semnul întrebării. El nu este vizat de Uh, problema pe care o abordăm astăzi. Cu atât mai mult cu cât cooperarea cu Comunitatea Internațională în combaterea terorismului este cunoscută și funcționează. Cred că nu putem, n-are rost să ne ascundem după deget. Există lucruri funcționale și nu uh, reluăm totul de la zero astăzi. Eu cred că trebuie să îmbunătățim acordul. Am încredere în doamna comisar. Sunt sigură că va îmbunătăți acest acord. Trebuie neapărat să obținem un acord mai uh, mai ambițios în care să apărăm mai mult drepturile omului. Știți că să spuneți că drepturile omului sunt uh, ocrotite în acest acord. Eu cred că ONG-urile tocmai s-a spus acest lucru au subliniat acest lucru suficient, nu au niciun fel de drept de control asupra acestor proceduri. E suficient să citim uh, rapoartele Agenției uh, pentru Drepturile Fundamentale publicate în 7 mai 2010, care spun că agențiile naționale privind drepturile omului din Europeană nu beneficiază de sprijinul guvernelor, nu sunt suficient de independente și nu au competențe sau nu pot să se ocupe de uh, plângerile, reclamațiile individuale. Doar 10 agenții naționale, conform raportului, ar putea fi considerate ca fiind conform normelor. Autoritățile naționale de protecție a datelor din uh, cele 27 de state membre nu au competențe de investigare și nu au suficientă independență. În 11 state membre ale Uniunii Europene nu reușesc să uh, desfășoare activitățile care le revin și deci în aceste condiții e legitim să ne îngrijorăm în legătură cu controlarea drepturilor migranților din acest punct de vedere. Și deci acest acord de readmitere, precum și alte acorduri care fac obiectul negocierii acum, e necesar ca aceste acorduri să spună cine ar trebui să se ocupe, deci dintre, dintre cele două părți, UE și Pakistan, cine ar trebui să garanteze drepturile persoanelor uh, returnate. Iată ce doream să spun, mai ales în ce privește amendamentul domnului Preda. Aș dori să vă anunț că votul va avea loc după masă la ora 4 și jumătate. Aș dori să întreb Comisia dacă dorește să intervină eventual. Bine, mi că sia... Se pare că nu. Atunci uh, totul e foarte clar. Vă mulțumesc. Uh, facem acum o pauză până la 11 și jumătate. A chi? Prego allora, signor. Rog, domnule, dacă doriți să luați cuvântul. Domnul Marius. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori cu această ocazie să subliniez importanța acestui acord și combaterea imigrației ilegale în Uniunea Europene. Un număr relativ mare de uh, imigranți ilegali provin din Pakistan. După negocieri îndelugate, în anul 2000 am primit un mandat și credem că în aceste negocieri am reușit să ajungem la un rezultat echilibrat. Am dorit să amintim deputaților de importanța regională a acestui acord și de combaterea imigrației uh, ilegale um, și în cooperare cu alte țări, mai ales Turcia. Scopul acestui acord este de a îmbunătăți administra, mai ales administrarea um, și, um, ace și acest uh, acord este un instrument administrativ, pur administrativ. Uh, nu se pune problema drepturilor uh, fundamentale pentru că există alte uh, Uh, acorduri și uh, acte normative care se referă la problema drepturilor omului. Ne dăm seama, bineînțeles, că este un dosar uh, delicat și de faptul că dumneavoastră credeți că aspectul drepturilor omului trebuie luat în considerare. Însă aș dori să vă amintesc de faptul că există o serie întreagă de țări afectate um, de către imigranții ilegali din Pakistan care pătrund pe uh, teritoriul acestor țări prin intermediul uh, traficanților de ființe umane și cred că aceștia ar putea să primească un fel de mesaj de pe urma votării împotriva acestui acord. vom uh, informa Parlamentul și în viitor cu privire la aceste acorduri și ne vom consulta cu Parlamentul pe aceste teme și am vrea să ne sprijiniți în uh, adoptarea acestui acord. Vă mulțumesc! Mulțumesc!